privind raportul Lena. Privind uh, raportul, deci, uh, raportul Lena că avem explicațiile de vot. Mulțumesc, domnule președinte. Marea Baltică este o resursă comună a Uniunii Europene. Iată de ce trebuie să luăm măsuri spre a o croti împotriva noastră. Acesta poate părea un paradox, dar unele sectoare ale economiei, cum ar fi agricultura sau industria, dacă nu sunt gestionate cum trebuie, ar putea să afecteze negativ ecosistemul. Iată de ce este de datoria noastră să ne asigurăm că, în ciuda investițiilor necesare în economie, ocrotim în egală măsură această resursă naturală pe care o reprezintă Marea Baltică. Dacă neglijăm acest lucru, va avea consecințe negative asupra sectoarelor economice care folosesc această resursă. Iată de ce este nevoie de cooperare la nivel supranațional în acest sens și doar prin acțiuni comune, prin acțiuni științifice comune, împreună cu oamenii de știință ruși, putem crea un, eficient, un sistem eficient de creare a Mării Baltice și de folosirea potențialului acestei resurse. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la raportul Șicluna. Peter iar a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur uh, că Estonia intră în sânul uh, țărilor uh, zonei euro, fiindcă moneda comună reprezintă un element al integrării, dar trebuie respectate unele criterii de stabilitate. Vă reamintesc acest lucru, fiindcă adesea mi se pare că membrii mai vechi ai zonei euro și închipuie că au drepturi speciale. Există reguli care trebuie respectate și dacă sunt încălcate, atunci există sancțiune. Aici este vorba despre criteriile de stabilitate. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnul Ovir. Doamna Ovir, ce scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Noi avem mare încredere în moneda euro, iar ca delegat uh, din Estonia, bineînțeles, am votat pentru acest raport pentru a putea adopta moneda euro. Avem un deficit mic și o datorie publică redusă, una dintre cele mai bune situații din Europa și am făcut toate eforturile care ni s-au cerut. Rezultatele noastre au fost aprobate peste tot în Europa. Dar eu, iar eu am votat pentru adoptarea acestui raport, fiindcă doream astfel să uh, mulțumesc națiunii noastre estoniene care uh, a, a dat dovadă de foarte mult calm uh, în situația în care uh, șomajul a fost destul de ridicat și salariile au, au fost reduse. Nu putem să o ducem așa prea mult timp și sperăm că moneda în euro ne va duce avantaje. Mulțumesc, doamna Andrechini, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea raportului și mai întâi aș vrea să felicit Estonia privind decizia Parlamentului European de a permite intrarea în zona euro de la 1 ianuarie 2011. Experiența Uh, arat, euro trece astăzi prin uh, niște momente dificile și intrarea Estoniei în zona euro ar, fi un, ar trebui să fie un mesaj clar pentru toți cei care pun sub semnul întrebării perspectivele monedei comune. Ar trebui să considerăm că hotărârea și eforturile Estoniei către intrarea în zona euro ar trebui să fie un exemplu, mai ales luând în considerare faptul că Performanța lăudabilă a Estoniei a fost realizată în timpul unei crize financiare și economice. Cazul Estoniei ar trebui să reprezinte un exemplu pentru alte state membre care încearcă să intre în zona euro și, de asemenea, și pentru membrii actuale ai familiei euro, mai ales pentru cei care țin să, tind să subestimeze criteriile și regulile acestei zone. Vă mulțumesc. Bine, grație. Deci, Președintele, mulțumesc. Acum Trecem la raportul Cernețchi, descărcarea pe 2008. Are cuvântul. Raport, care dzisiaj przyjęliśmy. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul pe care l-am adoptat astăzi a fost uh, unul foarte dificil de redactat. Un raport similar pentru descărcarea Consiliului s-a adoptat în noiembrie. Ceea ce înseamnă că trebuie să supraveghem bugetul și cheltuielile acestei instituții principale a Uniunii Europene și am avut multe rezervări exprimate, există o criză de încredere. În ciuda tuturor problemelor și a dialogului dificil cu Consiliul, am dat această descărcare Consiliului. Sper că asta va aduce la mai multă cooperare din partea Consiliului și sper că și documentele trimise Parlamentului European uh, în ce privește cheltuielile bugetare vor fi mult mai precise și le vom primi la timp. Și în fine, acel uh, faimos uh, gentleman's agreement, conceptul adoptat în 1997, va fi schimbat pentru ca Parlamentul European să aibă un impact real asupra procesului de supraveghere a cheltuielor Consiliului. Mulțumesc, domnule Fox. Domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Mă preocupă declarația recentă a președintelui Consiliului European, în care spune că statele membre își vor supune bugetele spre aprobare înainte ca acestea să fie uh, aduse în, înaintea parlamentelor naționale. Este vorba de un transfer de puteri către Uniunea Europeană. Cererea de uh, prezentarea bugetelor către Comisie înainte de parlamentele naționale este o încălcare a suveranității naționale. Uh, Camera Comunelor Uh, în Marea Britanie, Britanie trebuie să fie prima care vede și aprobă un buget. Acest lucru nu este ne- negociabil. Nu trebuie ca aceste cerințe să fie impuse asupra țărilor, cum ar fi Regatul Unit, care doresc să își păstreze suveranitatea. Tre- Mulțumesc. Trecem acum la raportul Ladford și are cuvântul domnul Sinclair. Doamna Sinclair. Thank you, uh, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva acestui raport, nu pentru că nu uh, cred că este important uh, interpretarea și traducerea în cadrul procedurilor penale. Bineînțeles că este foarte important să există proceduri, traducere și interpretare în aceste proceduri, dar uh, atunci se, adu- se adaugă noi competențe, iar uh, în cadrul cartei CEDO și uh, atunci noi ne întrebăm de ce o ia pe această cale Uniunea Europeană. Eu cred că... Și bine, cu toții știm de ce se întâmplă așa, pentru că um, ne îndreptăm către un suprastat, iată de ce am votat împotrivă. Guvernele naționale trebuie să ia această hotărâre, nu este o competență europeană. Uh, Uniunea Europeană nu este o țară, nu este un stat, de câte ori trebuie să repetăm acest lucru. Batten. Domnul Plat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu și colegii mei din UKIP ne-am abținut la acest vot, nu pentru că am avut obiecții în principiu la existența unor servicii de traducere potrivite pentru cei care sunt în fața unor curți de justiție străine. Dacă am fi votat pentru, ar fi însemnat să susținem programul de la Stockholm și armonizarea sistemului, sistemelor juridice europene. Și cum vedem în cazul uh, mandatului european de arestare, asta înseamnă distrugerea unor uh, uh, regulamente și uh, garanții care sunt vechi de sute de ani împotriva unor încălcări ale justiției pe care le avem în Marea Britanie. Oricine crede că tribunalele naționale ar trebui să aibă dreptul de a-și proteja proprii cetățeni, trebuie să se opună armonizării sistemelor juridice și programului de la Stockholm. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum raportul Bauer este cel care a fost respins. Colegi, există totuși colegi care doresc să intervină pe acest raport? Da, doamna Andrechine și doamna Sinclair. Vă rog. Prego, onorevole Andrichine. Doamna Andrichine. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu raportul Surian pe probleme bugetare. Am votat pentru acest. But... Președintele întrerupe. Senta, eh, onorevole Andrichine, questa la, la... Stimate doamne Andrichine, este vorba acum de raportul Bauer, care a fost respins. Mă urmăriți? La relațiune Surian. Cred că vă referați la raportul Surian, dar trebuie să faceți acest lucru în scris, pentru că acesta cade sub procedura simplificată. Deci puteți uh, trimite explicația de vot în scris. Acum, explicațiile pentru raportul Bauer, care a fost respins. Doamna Sinclair. Thank you, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru respingerea acestui raport și mă bucur că acest raport a fost în fine respins. Uh, în zona din uh, Midlands este o zonă care suferă de o rată foarte mare a șomajului în Regatul Unit. Prin acest raport se atacă micile întreprindere, întreprinderi. Ar fi însemnat că dacă îți înființezi o mică întreprindere, uh, Uniunea Europeană va introduce regulamente peste regulamente. Nu trebuie să suprareglementăm micile întreprinderi. Trebuie să avem o economie viabilă și nu suprareglementare. Vă mulțumesc. Nu mai este, mai este cineva care dorește să intervină? Domnul Dorfman, Dorfman nu? Ei vom tăia de pe listă. Domnul Mastela. Da fuori questa relazione che ritengo insomma Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport, fiindcă, după părerea mea, este important ca consumatorii europeni să știe ce conțin alimentele, dar acum avem o legislație îmbunătățită în ceea ce privește etichetarea produselor alimentare. Bineînțeles, nu dorim uh, mai multă birocrație, ci mai multă siguranță pentru consumatorii noștri, iar industria alimentară a căzut de acord să ofere informații suplimentare consumatorilor. Este interesant faptul că consumatorii vor uh, primi mai multe informații, dar, după părerea mea, Comisia a simplificat prea mult lucrurile. Raportorul cere profilul uh, nutrițional al produselor pe etichetă, dar avem deja legislație națională în acest sens, iar uh, din păcate, Comisia a stabilit standardele fără să apeleze la specialiștii competenți din domeniu. Este foarte important să avem uh, o analiză mai amănunțită a situației din statele membre. Mulțumesc. E nu se Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că consumatorii au dreptul să știe ce este în alimentele pe care le cumpără. Noi credem că noua etichetare va schimba situația în Europa dar dacă ne imaginăm că oamenii o să mănânce mai sănătos, uh, atunci ne înșelăm. Pentru asta avem nevoie de educație, nu numai pentru adulți, ci și în școala primară pentru copii. Educație în legătură cu hrana sănătoasă. Dacă ai varietate în uh, dieta ta, dacă ești activ, atunci nu trebuie să te temi că mai mănânci și câte o ciocolată din când în când. Ăsta e mesajul pe care trebuie să-l transmitem. Președintele. Uh, domnul Mario Pirillo. Vă rog, aveți cuvântul. Grazie, președinte. Sul raportul Sommer votat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva amendamentului care introducea sistemul de semafor. Dacă vorbim despre zaharină și conținutul energetic al acesteia, un sistem simplu care uh, specifică doar o valoare nu acordă informații corecte consumatorului și ar fi deschis uh, poarta pentru uh, comercializarea unor uh, produse uh, prepreparate, cum ar fi pizza congelată, care are Uh, foarte puțină brânză, pe exemplu. Aceasta ar fi contat drept un uh, produs bun, conform acestui sistem de semafor. De asemenea, uh, mă opun folosirea acestui sistem la vinuri, pentru că acestea conțin o referire la origine. Mulțumim, doamna Ovir. Microf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 Apreciez activitatea domniei sale și, într-adevăr, prefer să avem uh, un uh, singur set de reguli, fiindcă acum avem uh, prea multe reguli, astfel încât eu sprijin acest raport. Eu doresc să se indice foarte clar numărul de calorii pe care le conține le conțin alimentele, dar uh, nu sunt de acord cu sistemul semafor, semafor fiindcă uh, acestea sunt uh, informații care informații subiective despre acel produs, nu ni se dau informații despre uh, alimente echilibrate, pentru că în momentul în care vorbim de uh, roșu, galben, verde, uh, dăm uh, informații privind părerea consumatorilor despre calitatea uh, alimentelor. Pot să continui acum despre la raportul Bauer? Nu, acum avem explicații la vot doar privind raportul Sommer. Sper că atunci când terminăm cu explicațiile pentru raportul doamnei Sommer, aș putea să iau cuvântul privind raportul Edith Bauer, fiindcă am ridicat mâna la timp, domnul președinte. Nu, nu mi-amintesc uh, să fi, să fi avut o solicitare. Dacă aveți un, un comentariu privind raportul Bauer, puteți să-l faceți acum. Tänan voi võimaluse eest. Mulțumesc foarte mult că mi-a oferit această ocazie de a vorbi Recunosc valoarea activității doamnei Bauer. Am fost și eu membra activității a comisiei și am văzut cât uh, efort a făcut pentru a obține acest raport. În opinia mea, nu are sens să implicăm în acest raport persoanele autoangajate, pentru că acestea sunt acoperite de regulamentul 151 și o suprareglementare nu este de dorit. Prin urmare, nu am susținut nu am susținut uh, raport, uh, reduci, uh, retragerea acestui raport. Acum, domnul uh, Kalinowski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ideea principală a acestei rezoluții este să se ajungă la o situație în care există o etichetare echivalentă peste tot în Uniunea Europeană pentru alimente. Asta ar însemna mai multă claritate pentru toți consumatorii. Armonizarea soluțiilor, armonizarea regulilor de etichetare a alimentelor îi va ajuta pe oameni să aleagă mai bine și nu vor mai avea dubii în legătură cu substanțe nedorite sau cu substanțe alergene care să fie conținute eventual în alimente. Soluțiile europene vor unifica practicile pe piața europeană a alimentelor dar să nu uităm că orice schimbare care nu este acompaniată de o perioadă de tranziție este foarte riscantă pentru producători. Președintele, mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Morchiuneit. Ačiū, ponas pirmininkė. Šiandieną parlamentas balsavo dėl. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul a votat un raport extrem de important astăzi și salut decizia luată. Trebuie să informăm corect consumatorii. Este de asemenea important ca informațiile să fie corespunzătoare și ușor accesibile. Întotdeauna țin, trebuie să ținem cont de interesele consumatorului, însă trebuie să găsim echilibrul între informațiile importante și cele uh, care nu au niciun rost trebuie să creăm un sistem care să încurajeze uh, acordarea de informații suplimentare către consumatori. Acest lucru este necesar pentru a asigura bunăstarea și sănătatea în tuturor cetățenilor. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Schnellhardt. Herr Präsident, meine Damen und Herren, durch die Verordnung sollte... Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Este important ca consumatorii să fie mai bine informați, așa putem combate obezitatea, de pildă. Dar în același timp trebuie redusă birocrația. Iar decizia pe care am luat-o astăzi, prin decizia pe care am luat-o astăzi, ne asigurăm că consumatorii primesc mai multe informații. Vom vedea pe parcurs dacă acest lucru este eficient sau nu. Aș dori să vă spun că mâncare mai sănătoasă, o mai bună informare și reducerea uh, Um, obezității nu se va întâmpla de la sine. Trebuie să facem mai mult în Parlamentul European pentru a exista mai bună informare, mai ales și în școli. Iar în ceea ce privește birocrația, noi nu ne-am atins deloc scopul, am făcut exact invers. În momentul în care avem uh, profilele nutritive, indicația de origine, avem aceste obligativități privind aceste informații, n-am făcut decât să um, adunăm din ce în ce mai multă birocrație care nu va face prea multe pentru a combate obezitatea. Doamna McEwen are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu și alți membri socialiști am votat până la urmă pentru raportul Zomer, pentru că noi considerăm că s-au făcut niște progrese, mai ales în ce privește țara de origine și uh, etichetarea. Totuși, avem rezerve majore privind votul dat pentru a șterge schemele voluntare la nivel național, cum sunt cele practicate de retaileri importanți din Marea Britanie. Acestea sunt scheme complet voluntare și, din câte se pare, consumatorilor le plac foarte mult aceste scheme. Deci vom vedea ce se întâmplă în Consiliu cu păstrarea acestor scheme naționale, dar sperăm că la o a doua lectură, dacă nu putem obține acord uh, paneuropean privind sistemul de semaforizare, cel puțin acele țări care au dezvoltat scheme naționale să poată să și le păstreze. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna McKeven. Și acum dau cuvântul domnului Batten privind guvernanța economică. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva acestei rezoluții. Nu are niciun efect legislativ, pentru că și cu toate că și cu toate acestea reflectă direcția în care se îndreaptă Uniunea Europeană, și anume guvernanța economică din partea Uniunii Europene. Domnul Barroso și uh, șefii uh, grupurilor politice vor acest lucru criza financiară actuală este văzută ca benefică pentru a extinde puterile Uniunii. Eu reprezint orașul Londra, care se confruntă uh, cu o distrugere propriu-zisă. Uh, bursa de la Londra ar putea să sufere foarte mult ca urmare a acestor măsuri. Uh, amendamentul domnului Piper uh, era singurul lucru bun. Uh, am votat pentru acest amendament, însă din păcate acest amendament a fost respins. Se suspendă această ședință plenară până la ora 15.